Cum trecem la uh, ordinea de zi, proiectul definitiv de ordine de zi adoptat de conferința președinților pe 11 ianuarie, în conformitate cu articolul 149, a fost distribuită. Ordinea de zi, așadar, se consideră ca fiind adoptată. Și acum trecem la ziua de luni, adică astăzi. Grupul GUE NGL a cerut să se amâne dezbaterea și votul privitor la raportul domnului Mato Uh, intervenție fără microfon în sală. Titlul raportului este Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice. Această cerere este susținută de grupul Verzilor și de grupul EFDD. Dau cuvântul domnului Omar G. ca să formuleze cererea în numele grupului GUE. Monsieur le Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Grupul nostru a cerut într-adevăr amânarea raportului Gabriel Mato. Avem multe motive pentru aceasta, pentru a amâna votul. Aș prezenta însă doar unul din aceste motive. În urmă cu câteva zile, presa și ONG-urile au dat la iveală că Comisia Europeană nu ținuse cont de concluziile unui raport de experți raport pe care îl ceruse chiar Comisia și, în concluzie, se arăta cât de periculoasă este tehnica pescuitului electric. În concluzie, în loc să se bizuie pe acest raport, în raport se face exact contrarul și se autorizează utilizarea acestei tehnici de-a dreptul barbare. Comisia Europeană oare i-a mințit pe eurodeputați în mod deliberat sau nu? Iată care este întrebarea și este întrebarea pe care trebuie să o adresăm Comisiei înainte de a ne pronunța liniștiți și uh, cunoscând pe deplin situația în legătură cu acest raport atât de așteptat, raport pe care uh, Parlamentul uh, îl va vota și toate reflectoarele sunt puse pe noi. De aceea vă rog să votați pentru amânarea votului la acest raport. Domnule Verhofstadt, doriți să uh, luați cuvântul împotriva acestei propuneri? Doar, domnule președinte. Punct de domnule președinte, pentru că au fost mai mult de 200 de amendamente și voturi pe părți și articolul 175 al regulamentului de procedură conferă posibilitatea într-un astfel de caz, cu atât de multe amendamente și atât de multă nesiguranță, să fi, să retrimitem raportul către Comisia de Resort și sugestia mea ar fi să aplicăm acest articol 175 pentru că e o adevărată inflație de amendamente și deci să retrimitem raportul Comisiei de Raport astfel încât vom avea posibilitatea de a clarifica lucrurile și să fim mai obiectivi, pentru că am o senzație ciudată, parcă citesc probe științifice ale unei teze și, pe de altă parte, probe care susțin exact contrariul și nu este normal. În mod normal, în știință trebuie să existe obiectivitate, raționalitate. Deci eu aș propune să trimitem uh, raportul înapoi la comisie pentru că 175, articolul 175 ne permite ca să clarificăm lucrurile și să examinăm în mod mai obiectiv lucrurile, să nu votăm în grabă mâine. Thank you very much, Mr. Rosso, for remembering this possibility. Mulțumim, domnule Fărăștat, că ne-ați amintit posibilitatea. Domnule Mato, aveți cuvântul. Mulțumesc. Gracias. Gracias, gracias, presidente. Efectivamente. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să fim rezonabili. S-au prezentat aici două chestiuni total diferite. În primul rând s-a vorbit despre tehnica de pescuit uh, electrică. Vreau să vă spun că la acest dosar lucrăm de 21 de luni. Am avut 76 de ședințe, deci uh, am avut și o cerere de amânare a votului la comisie în luna iunie și această amânare a fost făcută până în septembrie, după aia o nouă amânare până în octombrie. Trebuia să votăm la plenară în decembrie. Cineva a propus o nouă amânare și iată am ajuns până în ianuarie. Și nicio clipă nu s-a pomenit această chestiune care s-a invocat astăzi, tehnica pescuitului electric. Deci, iată, am pierdut tot acest timp, mai mult decât atât. Ceea ce se spune acum este că ar trebui să acuzăm Comisia pentru că în 2006, deci în urmă cu 12 ani, a uh, renunțat la această interdicție. Asta nu înseamnă că nu putem uh, dezbate astăzi și vota mâine. Dacă, așa cum spunea domnul Marias, este împotrivă, atunci are posibilitatea să voteze împotriva acelui articol și toate lucrurile se soluționează. Deci nu există un motiv pentru a amâna, ci doar pentru a reproșa Comisiei că în 2006 a făcut ceva sau nu. Și în ceea ce privește amendamentele, domnule președinte, articolul pe care l-a menționat domnul Vehoștat arată că dacă ne întoarcem la Comisie, uh, E vorba de 92 amendamente. Deci dacă aceste amendamente, când ne întoarcem la comisie, obțin o treime din voturi, atunci ele se mențin pentru plenară. Deci uh, probabil că 80% din amendamente uh, vor fi adoptate uh, Mm, multe dintre ele s-au adoptat cu 12 la 12, 13 la 12, 14 la 12, deci la limită. Deci marea majoritate a acestor amendamente probabil că s-ar reîntoarce la plenară pentru că ar depăși acel nivel de o treime pentru a reveni la plenară. Deci nu rezolvăm nimic, nici așa. Și toate aceste lucruri s-au prezentat pentru că anumite grupuri care nu erau mulțumite cu rezultatul obținut la comisiei folose- să folosească această formulă a prezentării de numeroase amendamente pentru schimbarea textului. Însă nu există niciun argument rezonabil și nu există nicio noutate aici față de tematica noastră pentru a amâna votul. Deci cer să se mențină dezbaterea și votul de mâine. Mulțumesc! L'aula. Președintele. Bun, atunci plenul suveran va decide. Așadar, supun la vot prin apel nominal propunerea grupului GUE de a amâna discuția și votul raportul, pe raportul domnului Mato, conservarea resurselor de pescuit și protecția ecosistemelor maritime prin măsuri tehnice. Așadar, votul s-a deschis. Avete votato tutti? A votat toată lumea? Încă mai sunt deputați care tocmai intră în sală. La votazione è chiusa. Votul s-a închis și rezultatul este că Propunerea este respinsă, așadar va avea loc discuția, deci dezbaterea, pentru că majoritatea europarlamentarilor așa a decis. În ce privește ziua de marți, grupul GUE a cerut uh, ca la punctul 4 de pe ordinea de zi de după amiază să apară o întrebare orală privitoare la tratatul privitor la interdicția armelor nucleare. Dau cuvântul domnului Viegas ca să formuleze această cerere în numele grupului său. Vă rog. Ora, a questão das armas nucleares é de grande atualidade. O aumento da tensão está na ordem do. Această tematică este de actualitate. Presiunile sunt în creștere și în cadrul Națiunilor Unite se vorbește despre posibilitatea de a avea un instrument obligatoriu sub forma unui tratat de interdicție a armelor nucleare. De aceea, credem că este foarte important să dezbatem această uh, tematică importantă. Pentru că, până la urmă, pacea globală și supraviețuirea planetei sunt în pericol. Propunem Uh, ca dezbaterea să aibă loc marți după masă cu o întrebare a, orală pe care o vom adresa Consiliului și cerem ca votul asupra acestei propuneri să se facă prin vot cu apel nominal. Mulțumesc. Mulțumim. Dacă dorește cineva să ia cuvântul împotriva propunerii. Vă rog, domnul Lamberts. Domnule președinte, consider că subiectul acesta este unul crucial. Vreau doar să spun următoarele. Bineînțeles, dacă suntem de acord cu o dezbatere pe tema aceasta în uh, plenară, nu trebuie să uităm că subiectul nu a venit, nu beneficiază de noi uh, informații de la conferința președinților uh, până astăzi. Cred că subiectul ar trebui să fie discutat în februarie, ar fi mai bine, pentru că subiectul, într-adevăr, trebuie să fie discutat aici. Pune Președinte, dacă am înțeles bine, dată propune să amânăm dezbaterea pentru luna februarie. Și intenționați să vă mențineți propunerea? Întreb. Nu, nu e nouă, deja fizem anteriormente. Da, nu este o propunere nouă, de altfel propusesem deja acest lucru și ne dorim în continuare ca dezbaterea să fie mâine după masă. Bun, atunci uh, supun la vot cu apel nominal uh, să adăugăm ca 4, punctul 4 pe ordinea de zi de mâine după amiază o întrebare orală privitoare la tra, tratatul privitor la inter, interzicerea armelor nucleare. Uh, votul s-a deschis. Avete votat tutti? La votazione. A votat toată lumea? Atunci votul s-a închis și propunerea este respinsă, deci ordinea de zi va rămâne neschimbată. Domnul de Mesmacher a cerut cuvântul, vă rog voorzitter, dank u dat ik het woord krijg. Eh, domnule președinte. Un punct de procedură pe baza articolului 151 din regulamentul de procedură. Domnule președinte, pe data de 19 decembrie, o serie de colegi din Parlamentul European, printre care mă număram și eu, doream să vizităm închisoarea Estremera de lângă Madrid. Domnul Junqueras este acolo eh, sequestrat o serie de reprezentanți ai unei mișcări cetățenești sunt de asemenea închiși acolo. Uh, trei miniștri uh, uh, ai guvernului catalan au, și-au petrecut acolo mai multe zile. O, o lună întreagă am cerut autorizații oficiale de vizitare a închis- închisorii, însă nu am primit niciun fel de răspuns. În momentul în care am ajuns la fața locului, ne-a fost interzisă intrarea în uh, închisoare și n-am avut posibilitatea de a organiza o întrevedere cu directorul închisorii. Domnule președinte, așa ceva este inacceptabil pentru un stat uh, membru al Uniunii Europene. N-am acceptat așa ceva dacă s-ar întâmpla în uh, Turcia sau Aiurea. Prin urmare, domnule președinte, vă rog să cereți măcar o explicație din partea autorităților spaniole. Președintele, bine, vom verifica ce s-a întâmplat și vă vom uh, informa. În ce privește ordinea de zi de joi, GUE a cerut să se adauge ca al doilea punct de pe ordinea de zi pentru dezbaterea dimineață declarația Comisiei privitoare la concedierile colective din întreprinderi competitive în Europa, cazul Siemens. Dau cuvântul domnului Schirdevan ca să formuleze cererea numele grupului său. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Compania Siemens a organizat, în ciuda profer, uh, profitului înregistrat anul trecut, că uh, va reduce pas, uh, masiv personalul pe care îl angajează în Uniunea Europeană. Germania și uh, țările de jos pare să că vor fi foarte afectate. Nu se ține cont de subcontractanți. E vorba însă de 10.000 de angajați. Vorbim despre uh, o serie de efecte negative asupra economiei pe ansamblu, asta în, în contextul în care compania Siemens în ultimii 10 ani a primit mai mult de 3 miliarde de euro subvenții din partea statelor. Um, Grupul GUE NGL consideră că acest motiv este suficient de solid pentru a solicita această dezbatere în cadrul plenului Parlamentului European. Eu consider că trebuie să transmitem un mesaj pozitiv uh, angajaților din Uniunea Europeană. E inacceptabil ca companii subvenționate să aibă dreptul să acționeze în felul acesta. Vă mulțumesc! Grazie, onorevole. C'è qualcuno... Mulțumim. Dacă cineva dorește să ia cuvântul împotriva acestei propuneri, întreabă președintele. Deci să nu se pună acest punct pe ordinea de zi. Dacă nimeni nu dorește să intervine, trecem la vot. Așadar, vot cu apel nominal, supun la vot propunerea grupului GUE de a adăuga ca cel de-al doilea punct de prelea de zi de joi dimineață declarația Comisiei privitoare la concederile colective în întreprinderi competitive din Europa, cazul Siemens. Votul s-a deschis. Avete votato tutti? A votat toată lumea? Domnule McAllister, vă rog să votați. Bine. Allora la vot. Foarte bine. Votul s-a închis. Și propunerea este respinsă. Quindi l'ordine del giorno... Așadar, ordinea de zi rămâne neschimbată. Și astfel uh, am încheiat cu propunerea de modificare și trecem la primul punct de pe ordinea de zi, discuție, dezbatere comună privitoare la energia curată. Avem uh, trei raporturi, raportul Blanco Lopez, raportul Poce și raportul Rivazi și Turmes. Uh, primul orator e domnul Blanco Lopez, în calitate de raportor. Vă rog.